Votul va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Lainan, verificarea celui de-a șaselea program de acțiune pentru mediu și stabilirea priorităților pentru uh, al șaptelea program de mediu. Are cuvântul domnul Lainan pentru 4 minute. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Parlamentul European își dorește un al șaptelea program de mediu al Uniunii Europene nu am putea înțelege dacă prin al șaselea program de mediu care se termină în iunie uh, ne-am oprit și eforturile noastre uh, față de îmbunătățirea mediului înconjurător în Europa. Însă, noul program nu trebuie să fie o copie a vechiului, pentru, a vechiului program, pentru că am mers mai departe, ne confruntăm cu noi provocări, drept urmare avem nevoie de o nouă abordare, o abordare orizontală care să țină seama de toate domeniile politice. Ne confruntăm cu riscuri sistemice și, domnule comisar, ați amintit, de exemplu, schimbările climatice, pierderea biodiversității și resurse din ce în ce mai puțină. Toate acestea sunt provocări la care nu se poate răspunde prin instrumente clasice politice. Deci avem nevoie de noi politici în Uniunea Europeană, mai ales din punctul de vedere al, trans- al politicilor de transport, politici ener- energetică, politică energetică, politică agricolă, de pescuit, dar mai ales politica economică și financiară. Și pentru mine este, acest lucru este foarte important. Cum putem să-i convingem pe ministrii de finanță, pe ministrii responsabili cu economia, să considere că ecologizarea reprezintă o prioritate. Parlamentul a redactat 80 de alineate în care a făcut propuneri pentru conținutul și procedurile acestui nou program și uh, cerem reducerea uh, subvențiilor care au efecte negative asupra mediului înconjurător. Trebuie să internalizăm prețurile externe, acestea trebuie să fie reflectate în prețuri, pe viitor trebuie pus în aplicare principiul uh, cel care poluează plătește și avem nevoie și un proces de monitorizare a uh, durabilității în semestrul european. Am uh, dezvoltat, am dezvoltat foarte multe idei. În general, amprenta ecologică în Europa este prea mare. Dacă, 7, dacă cei 7 miliarde de oameni de astăzi uh, ar consuma la fel de multă energie și la fel de multe resurse ca noi în Europa, nu am mai avea nevoie de o planetă, ci de două planete. Uh, știm că există niște limite planetare foarte clare din punctul de vedere al resurselor disponibile și, drept urmare, consumul de resurse ar trebui redus în mod drastic și noul program de acțiuni de mediu ar trebui să deschidă ușa înspre o economie ecologică, înspre o folosire eficientă a resurselor. Pentru noi ar trebui să fie foarte important mediul urban, pentru că tot mai multe persoane trăiesc într-un mediu urban și aici avem posibilitatea să dăm un exemplu despre folosirea eficientă a energiei și a resurselor. Orașe verzi, acesta este obiectivul nostru din Europa. Din fericire există multe exemple bune, bune practici care pot fi generalizate. Protecția mediului înconjurător uh, trebuie să servească sănătății oamenilor cred că um, integrarea protejării mediului în acest plan trebuie să meargă ca un mesaj clar opiniei publice, pentru că doar așa acest program va fi acceptat de opinia publică. Aici există unele deficite totuși. Poluarea aerului este prea mare, poluarea fonică este prea mare. Am cam uitat de poluarea fonică în politicile de mediu. Există în continuare prea multe substanțe chimice în mediul înconjurător care ne afectează sănătatea și ne confruntăm cu noi provocări uh, în legătură cu nanomaterialele și cu noi materiale care ar trebui studiate mai cu atenție. Uh, doamnelor și domnilor, cele mai bune legi putem uh, putem adopta cele mai bune legi, acestea nu ne vor ajuta dacă nu vor fi puse în aplicare. Și până la urmă, cred că Uniunea Europeană trebuie să transmită un mesaj foarte clar lumii în sensul că avem nevoie de o gestiune durabilă, pentru că dacă nu, omenirea nu va avea o șansă de supraviețuire pe această planetă. Vă mulțumesc, domnule Lainan. Are cuvântul acum domnul comisar Potocnic. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, aș dori să-i mulțumesc domnului Lainan pentru munca depusă la acest raport, care vine exact la momentul oportun. După cum știți, Comisia pregătește deja cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu, care va fi adoptat înainte de finele acestui an și pot să spun că multe dintre ideile menționate în introducere sunt uh, și idei uh, de care noi ne ocupăm și credem că le vom include în viitorul program de acțiune pentru mediu. În cadrul celui de-al șaselea program, politica de mediu a Uniunii Europene a fost consolidată. Avem acum legislație în toate domeniile, în afară de soluri. Între timp am dezvoltat și mai multe inițiative, inclusiv inițiative referitoare la climă, la biodiversitate și am stabilit obiective pentru 2020 și am contribuit la strategia UE 2020. Cel de-al șaptelea program, cadru, program de acțiune, mă scuzați, trebuie să reunească toate aceste elemente într-un cadru, trebuie să meargă dincolo de anul 2020 și să uh, creeze condițiile pentru a garanta un viitor eficient din punct de vedere al resurselor, uh, cu conținut uh, scăzut, cu emisii scăzute de carbon, durabil și ecologic trebuie să avem uh, politici mai coerente și să includem mediul în celelalte politici. M-am bucurat să constat că punerea în aplicare este prima prioritate dintre cele menționate în raportul dumneavoastră. După cum știți, și pentru mine aceasta este una din principalele priorități, după cum am arătat de la audierea din Parlament încă de la începutul mandatului meu. Eșecul de implementare este o piedică majoră. Costă cam 50 de miliarde de euro pe an și du duce la distorsiuni pe piața internă, și uh, sporesc provocările climatice viitoare, pentru că aceste provocări nu se rezolvă de la sine. Luna trecută, Comisia a prezentat idei despre ameliorarea situației care vor fi dezvoltate și mai mult în cel de-al șaptelea PAM. Cred că acest program de acțiune pentru mediu trebuie să reflecte și contribuția uh, mediului la o uh, stare de sănătate mai bună. Sunt foarte mul multe probleme provocate de poluare care nu sunt rezolvate așa cum trebuie. Mai sunt și preocupări conform cărora uh, politica actuală nu este suficientă pentru primejdile noi și emergente o uh, perspectivă ce trebuie explorată. Legislația privind apa și privind mediul va uh, fi coordonată pe viitor. Sunt de acord cu dumneavoastră că mediul urban reprezintă și el un uh, element important al politicii noastre. PAM trebuie să susțină eforturile comunităților urbane pentru a crea un, rol, un rol de leadership. Dimensiunea internațională a politicii apei trebuie să fie foarte bine subliniată în cel de-al șaptelea PAM. Trebuie să se țină cont de rezultatul Rio plus 20 și să se respecte angajamentele europene la nivel mondial în cadrul Convenției relevante a ONU trebuie să menținem temperatura, creșterea globală a temperaturii sub 2 grade Celsius prin comparație cu nivelurile preindustriale. Sunt de acord că cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu trebuie să reprezinte cadrul pentru tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon mai mult decât obiectivele noastre pentru 2020. Totul a început cu foaia de parcurs pentru 2020 care stabilește elemente, uh, marcaje pentru o tranziție ușoară și stabilește și instrumentele cele mai relevante. Ca întotdeauna, angajamentul tuturor părților implicate este fundamental pentru reușita multor probleme. Trebuie să mobilizăm actorii în toate sectoarele relevante și trebuie ca toți să joace rolul. Contez pe sprijinul dumneavoastră. Voi urmări dezbaterea de astăzi cu mare interes și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport. Mulțumesc, domnule comisar Potocnic. Acum, pentru Comisia Regii, urmează doamna Dăncilă

Mulțumesc, doamnă Dăncilă. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor și începe domnul Franco două minute. Merci, madame, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, domnule raportor, mulțumesc pentru activitatea pe care am depus-o împreună. Uniunea Europeană are nevoie de un manifest, de o viziune politică comună în ceea ce privește marile provocări legate de mediul înconjurător în perspectiva 2020 și dincolo de aceasta. Iată de ce este nevoie de un al șaptelea program cadru pentru mediu punând în sinergie resursele care există, dar și mobilizând noi resurse de finanțare. Acest program trebuie să garanteze coerența și articularea între strategiile de mediu ale Uniunii Europene și politicile sectoriale, fie că e vorba de agricultură, de pescuit, de cercetare sau de inovare, dar și de sănătate, de transporturi sau de dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului și politicile urbane. În ciuda crizei economice care duce Uniunea Europeană în derivă, nu trebuie să cedăm în fața unei viziuni pe termen scurt și să abandonăm orice ambiție în domeniul climatic și al uh, mediului, pentru că o lipsă de acțiune ar fi fatală. Mizele sunt mult prea importante în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor noastre și valorizarea capitalului natural. Trebuie, deci, să fim foarte convinși când investim în economia durabilă și în inovare, care este o sursă de creștere, de competitivitate și de locuri de muncă. Trebuie, de asemenea, să promovăm ecoconceptul și reciclarea, dar și etichetarea produselor din punct de vedere ecologic pentru ca să se evite risipa produselor și consumul excesiv. Nu putem să facem decât o pedagogie de mediu potrivită pentru cetățeni, iar programul de acțiune de mediu este un instrument politic, dar este și un instrument de comunicare și trebuie să ofere o claritate și previzibilitate care este necesară administrațiilor naționale și locale, dar și cetățenilor și întreprinzătorilor, investitorilor atunci când e vorba de alegerile de mediu ale Uniunii Europene. Reglementările Uniunii Europene nu trebuie să devină o pedeapsă sau o carceră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Franco, și acum urmează doamna Ulfscoc, două minute. Herr talman, herr kommissionär, eh, det tioåriga... Domnule comisar, programul de acțiune de mediu pe 10 ani ne-a ajutat să vedem care este legătura între mediul înconjurător și sănătate. Au fost adoptate multe măsuri legislative referitoare la substanțe chimice, pesticide și la calitatea apei. Putem fi mândri de toate acestea, dar haideți să ne asigurăm că uh, pe viitor va exista o coordonare mai bună între politici, politicile de mediu, pe de-o parte, și punerea și trecerea la acțiuni concrete, pe de altă parte. Teoria este bună, dar ai nevoie și de măsuri practice. De asemenea, trebuie să fim ambițioși și eu sper că programul de acțiune de mediu, al șaptelea program de acțiune de mediu va fi un ambițios uh, în contextul crizei economice. Cred că acest program trebuie să fie ambițios tocmai datorită crizei economice, pentru că el poate reprezenta un uh, catalizator de, pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică. Trebuie să punem în centrul preocupărilor noastre um, aspectele de mediu în toate măsurile politice pe care le avem. Trebuie să ne asigurăm că nu avem subvenții care au efecte negative asupra mediului înconjurător. În momentul în care încheiem acorduri de liber schimb internaționale, trebuie să ne asigurăm că normele de mediu sunt stricte. Mediul înconjurător nu trebuie considerat a fi o anexă a politicilor uh, normale, ci uh, aspect, uh, aspectele de mediu trebuie să se afle în centrul acțiunilor noastre și următorul program de acțiuni de mediu trebuie să ne demonstreze acest lucru. Vă mulțumesc, doamna colegă Ulskov. Are cuvântul domnul Gebrandi, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar ne-a vorbit despre Consiliul Neoficial desfășurat săptămâna aceasta în Danemarca și mi-aș începe intervenția menționând uh, un extras de presă de o declarație a doamnei Hedegaard în engleză. Nu putem ieși din criză decât prin utilizarea de tehnologii ecologice, printr-o reducere a resurselor folosite, protecția naturii și biodiversitate. O tranziție verde va crea milioane de locuri de muncă și va face Europa mai durabilă și mai competitivă. Trebuie să vă spun aici că mă bucur și că felicit președinția daneză, Comisia și pe ministra Auken pentru această atitudine pozitivă și vizionară. Și uh, nu ne așteptam la acest lucru din partea Consiliului, n-am prea văzut așa ceva până acum. Sperăm uh, ca aceste frumoase vorbe să fie trecute, transformate în fapte. Luna viitoare, la plenară, vom vorbi și despre eficacitatea resurselor. Din punctul meu de vedere, cel de-al șaptelea program de acțiune trebuie să stabilească prioritățile pentru exercițiul 2020. Trebuie să avem obiective bune, indicatori buni și acțiuni bune și trebuie să mergem mai departe de 2020 și să renunțăm la viziunile uh, privind unei privind uh, o Europa care să nu fie ecologică acest dosar trebuie să reprezinte o umbrelă pentru canalizarea mai multor uh, politici europene. Trebuie să facem acest lucru pentru noi și pentru copiii și nepoții noștri. Economia și ecologizarea merg mână în mână. Și vreau să mulțumesc raportorului care a făcut o treabă foarte bună. Aș dori acum ca Comisia să-și accelereze măsurile și să ne facă propuneri ca să evităm um, uh, veriga lipsă între cel de-al șaselea și cel de-al șaptelea program ați uh, văzut că ideile Parlamentului sunt foarte bune și cu siguranță vă vor inspira. Mulțumesc, domnule Gerbrandi. Urmează acum domnul Eichhout. Două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Leinen pentru acest raport despre cel de-al șaptelea program uh, pentru uh, mediu și stabilirea priorităților. Credem că este nevoie de acest program pentru mediul înconjurător, uh, așa cum uh, a făcut-o și domnul Gerbrandi în viziunea sa pentru 2020, dar și într-o viziune pentru 2050. În ce fel de Europa vrem să trăim? Nu mai avem de ales cât de verde va fi Europa, numai dacă putem să ne gestionăm resursele naturale în mod eficient și vom putea supraviețui. Despre asta este vorba, iar Europa este un actor esențial. Pentru asta e nevoie de o viziune și de programe de acțiune și trebuie făcuți pași de pe acum. Iată de ce susținem noi uh, acest raport uh, care pune accentul pe implementare, integrare și dimensiunea internațională. Dacă îmi permiteți să mă întorc la implementare, vedem cât de importantă este punerea în aplicare a acesteia vedem ce s-a întâmplat la, um, pe, la, în Olanda, de exemplu, la sondele de petrol și știm că acolo s-au luat măsuri care nu au corespuns însă cu ceea ce trebuia făcut și avem nevoie de o îndrumare din partea Uniunii Europene. Integrarea și economia verde, acestea sunt cuvintele cheie, fiecare trebuie să contribuie la aceasta și aceasta este absolut esențial. Trebuie să trecem dincolo de PIB când facem indicatorii noștri și avem nevoie și de alți indicatori suplimentari. Cer de aceea Comisiei să accelereze această abordare dincolo de PIB, beyond GDP. Trebuie să vedem și ce facem cu uh, aprovizionarea cu energie pe viitor. Pentru 2030 vom avea nevoie de mai multe obiective decât cele legate de dioxid de carbon. Avem nevoie și de economisire de energie și de energii regenerabile. Iar în final, dimensiunea internațională uh, Ceea ce facem în Europa are consecințe asupra lumii a treia, țărilor din lumea a treia și fără aceste țări nu vom putea avea o economie verde pentru că la Rio 20 plus trebuie să avem pașii importanți deja făcuți. Mulțumesc foarte mult, domnule Aicaut, și acum urmează colegul nostru, domnul Pașca, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Impactul asupra ecosistemelor, ecosistemelor duc la uh, consecințe negative asupra mediului, deci trebuie să reducem aceste impacturi. Cel de-al șaselea program de acțiune de mediu se va încheia în luna iulie acest an și trebuie să ne asigurăm că va exista o continuitate a politicilor de mediu a Uniunii Europene. În următorul program de acțiune de mediu, în urma experiențelor pe care le avem, am văzut că trebuie să punem un accent mai mare pe reglementările legislative legate de mediu, să ținem seama de incorporarea obiectivelor de mediu în toate politicile sectoriale. Va trebui să punem un accent mai mare pe dimensiunea transfrontalieră a protejării mediului înconjurător. Toate strategiile tematice trebuie reflectate în strategiile noastre, în definirea calendarelor, pentru a putea vedea cât de eficiente sunt măsurile pe care le-am luat. Pe lângă politicile de mediu globale, ar trebui să apelăm la strategii integrate pentru o regiune specifică care să țină seama de caracterul specific al ecosistemului din regiunea respectivă. Următorul uh, program de acțiune de mediu ar trebui să fie mai structurat pentru a folosi uh, cât mai bine experiența existentă în acest domeniu. Vă mulțumim, domnule Pașca. Urmează următorii vorbitori. Începem cu domnul Schnellhard, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Programele de acțiune pentru mediu trebuie să atingă obiective și să stabilească și să atingă obiective pe termen mediu și lung. Cel de-al șaselea program ne-a arătat că a rămas în urma așteptărilor sale, chiar dacă a fost primul program care a fost adoptat în procedura de codecizie. S-au prevăzut prioritățile în ceea ce privește schimbările climatice, biodiversitatea, resursele, resursele umane, uh, sănătatea publică și așa mai departe. Obiectivele nu au fost atinse, trebuie să uh, constatăm asta, asta și pentru că unele state membre nu, le-au apli, nu au aplicat măsurile în mod adecvat, dar uh, în același timp, când mă uit la uh, raport, vedem că există o, strage, o strategie pentru creștere durabilă și inteligentă, există o foaie de parcurs pentru Europa Verde, găsesc o foaie de parcurs pentru um, o utilizare eficientă a resurselor și aș putea să fac o listă întreagă. Este vorba de o densitate întreagă de strategii uh, și foi de parcurs um, care însă nu sunt coerente între ele. Uh, este vorba de crearea de noi indicatori care ar fi uh, mai birocratici, uh, dar trebuie să fie luați în considerare da, și, și trebuie să fie implementați. Sunt de acord cu raportorul. Acesta spunea că programul trebuie să funcționeze de astăzi Um, dar uh, trebuie să funcționeze uh, la nivel sectoral. Uh, trebuie ca totul să fie coerent, nu să fie mici bucățele care nu ajung să creeze o imagine completă. Vă mulțumesc. Urmează doamna Merchis un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și colegului Leinen pentru raportul domniei sale și pentru întreaga atenție pe care o acordă uh, unei uh, apl- aplicării și punerii uh, în implementare. Mulțumim și pe, comisarului pentru atenția pe care o acordă acestui al șaptelea program cadru, <clears throat> program de acțiune pentru mediu. E într-adevăr vorba nu doar de mediu, ci de toate sectoarele economice, transport, sănătate publică, deci economia, întreaga economie în general mediul astăzi înseamnă și politică economică și asta va continua și pe viitor. Vă atrag atenția asupra două puncte specifice care mă preocupă. Adesea, cu mare entuziasm, ne lansăm pe pista unor noi tehnologii care nu sunt încă totuși bine testate, în legătură cu care nu suntem uh, totuși convinși și sigur că vor permite atingerea obiectivelor uh, vizate. De exemplu, biomasa. E adevărat că pe viitor va trebui să mizăm mai mult pe resursele naturale uh, biologice. Nu se poate că am dat dovadă de prea mult entuziasm pentru biomasă în producția de energie, pe când am putea să utilizăm și în alte scopuri. Deci, domnule comisar și dragi colegi, aveți dreptate să insistați pe punerea în aplicare, însă întrebarea mea ar fi ce să facem cu biomasa. Cum ar trebui să procedăm? Pentru că aceasta să permită într-adevăr reducerea emisiilor de CO2 și în încheiere vreau să mă mai refer la nanotehnologii, care prezintă și ele multe probleme și încă nu și-au făcut uh, dovada. Mulțumesc, doamna Merchi, și acum doamna Ries, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul Leinen a început prin a reaminti importanța mediului pentru Parlamentul European. Nu este un lucru ușor acum, pe vreme de criză și de austeritate. Uh, deseori se pare că uităm de mediu. Există două priorități, două axe pentru a face mai mult. Avem nevoie de mai multă coerență în articolul 3.3 al rezoluției, ceea ce aș, aș numi eu jurisprudența um, pentru tutun. Uh, Uniunea Europeană trebuie să elimine orice subvenție pentru produsele care dăunează sănătății de asemenea, trebuie să avem în vedere sănătatea de mediu. Am uh, vorbit despre acest lucru într-un plan de acțiune pentru sănătatea mediului. Mi se pare esențial să adăugăm acest aspect de mediu uh, atunci ca factor de risc pentru uh, bolile cronice, cum ar fi obezitatea, Alzheimer's, care înfloresc acolo unde mediul nu este sănătos. Mulțumesc, are cuvântul doamna Hasi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului Iolainen pentru munca depusă. După cum spuneam, cel de-al șaptelea program cadru pentru mediu al Uniunii Europene trebuie să fie adoptat cât se poate de rapid. Este regretabil că de-abia acum îl discutăm, pentru că se iau decizii care afectează mediul în fiecare zi și în alte domenii, unul dintre acestea fiind politica agricolă. Acest domeniu are un efect uh, foarte, un impact foarte mare asupra biodiversității și asupra apelor. Un exemplu este Marea Baltică. Uh, viitorul acesteia va fi decis în mare parte de către PAC. Este vorba de una dintre cele mai poluate mări ale lunii. O problemă foarte mare este eutrofizarea, cauzată de, în mare parte de agricultură. Azotul și fosforul, fosforul sunt uh, aduse de ape de pe, din, uh, de pe câmpurile agricole și dacă acest lucru nu, uh, acestui lucru nu îi se pune capăt, vor continua, algele verzi vor continua să invadeze marea și aceasta va avea de suferit ani de zile de acum încolo. Vă mulțumesc, spune președintele, urmează doamna Gardini un minut. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu subcint uh, și să mă exprim punctual. Eu cred că acest uh, al șaptelea program de acțiune pentru mediu poate să fie un instrument util cu condiția să se bazeze pe viziunea viitorului care să țină cont de necesitatea de a menține o bază solidă industrială în Europa, necesară pentru a menține un nivel de ocupare demn și acceptabil. Există lucruri care mă preocupă. <clears throat> Eu cred că o prioritate absolută ar fi ca acest program de acțiune să garanteze punerea în aplicare cea mai eficientă a programului de acțiune deja existent înainte de a fixa noi obiective obligatorii. Sunt convinsă că pentru a ne confrunta cu uh, provocările de mediu de astăzi, să ne, trebuie să ne bazăm pe tehnologii bazate pe probe solide. Mă preocupă articolul 24 care vorbește de amprenta ecologică ca fiind un indicator absolut. Indicatorul este un model empiric al realității și nu realitatea însăși. Uh, Eh, și există multe limite. Eh, ni se, ni se spune când afectăm eh, mediul, dar nu este vorba de o estimare a calității mediului. Deci, preocupările mele rămân și invit pe toți să țină cont de acestea. Mulțumesc, doamnă Gardini, și acum are cuvântul domnul Pereio Rodriguez, unul și jumătate. Muchas gracias, señor presidente una de las primeras iniciativas que hice en este... Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre primele mele inițiative la Parlament a fost să întreb Comisia de ce nu a prevăzut continuitatea celui de-al șaselea program de acțiune. Comisia a răspuns că instrumentele sectoriale sunt suficiente. Însă acum au mai rămas doar câteva luni și cerem comisiei o axă, un cadru de mediu, un, ceva mai mult decât un plan de acțiune. În Catalonia am văzut uh, pe plajă frigidere, de exemplu. încep să mă întreb în legătură cu politica de reciclare, pentru că este posibil să se recicleze o mare parte din aceste echipamente. Avem nevoie de un program de acțiune și cât mai curând. Mă bucur să constat că programul uh, are șansa să beneficieze de o finanțare adecvată. Denunț guvernele care uh, menționează ca pretext criza și măsurile de austeritate și reduc bugetul pentru cercetare. Astfel periclitează viitorul Europei. Austeritatea și criza nu reprezintă pretexte. Avem nevoie de noi politici, avem nevoie de o finanțare corespunzătoare. Vă mulțumesc, domnule Pereiro Rodriguez. Trecem la intervențiile spontane. Are cuvântul doamna Antonescu.

strategia uniunii uh, două mii douăzeci privind biodiversitatea trebuie inclusă în totalitate în cel de al șapte lea program de aciune. Uh, Domnule președinte, în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu, este important ca eficiența res, resurselor să fie inclusă. Sper că mm, vom putea adopta mm, acordul din comisie. Conferința Rio Plus 20 uh, Sper că va fi un succes. Eu um, sunt optimist după întâlnirea cu, cu ministrii de mediu. Iar cel de-al șaptelea program de acțiune ar trebui să fie uh, direcționat și orientat în acest uh, sens, în funcție de rezultatele de la Rio uh, plus 20 economie durabilă. Avem nevoie de o abordare coerentă, holistică, la, de exemplu la automobile. Trebuie să vedem de la uh, producție până la uh, momentul în care mașina devine un deșeu uh, și să luăm în considerare acest lucru în legislație, în, uh, revi, în revizuirile legislației și așa mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule Grote. Uh, doamna McGuinness. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că unul din punctele principale ale dezbaterii e conflictul dintre obiectivele noastre pe termen lung și uh, cel, problemele pe termen scurt ale cetățenilor și când vorbim de producție și consum durabil, nu punem accentul destul pe ceea ce înseamnă durabil. Dacă ascultați dezbatere în legătură cu ocupare și creștere, foarte importante pentru șomerii din Europa, problema durabilității nu face parte din acea discuție. Noi avem nevoie să-i convingem pe oameni că cuvintele noastre, într-adevăr, se vor reflecta în mai multe locuri de muncă, dacă adoptăm modelul durabil și eficiența resurselor și agenda aceasta care a fost deja discutată. Și vreau să mai spun că, uh, când e vorba de uh, implementarea legislației existente, e uh, vitală, dar trebuie să o și revizuim. Există o propunere pentru a include uh, legislația privitoare la pesticide și ape, care va fi o uh, povară pentru agricultura noastră, dar trebuie să o discutăm în, în propusa reformă a politicii agricole comune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna McGuinness. Procedura CHDI se încheie aici. Are acum cuvântul domnul comisar Potocnic. Thank you. And thanks. Mulțumesc și vă mulțumesc tuturor pentru susținere. În primul rând, vreau să clarific că pentru mine niciodată nu a existat vreun dubiu că avem nevoie de al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Totul depindea de obligațiile legislative. Trebuia să prezentăm un raport în legătură cu uh, cel de-al șaselea program de acțiune pentru mediu. Așadar, dacă va trece un timp între cel de-al șaselea și, de-al și al șaptelea program, vă garantez că vă ascultăm și implementăm multe dintre aspectele pe care le-ați menționat. În acest an veți primi o propunere legată de apă foarte cuprinzătoare și de asemenea în ultimii doi ani multe dintre întrebările dumneavoastră legate de biodiversitate și eficiența resurselor au fost tratate. Încercăm să fim activi, însă în același timp înțelegem că este nevoie de un cadru coerent pe termen lung asupra căruia să, fim de acord cu toții și pe care să conlucrăm. În al doilea rând, suntem mult mai aproape de o înțelegere comună a felului cum ar trebui să arate cel de-a șaptelea program de acțiune. Ehm, pentru că Săptămâna aceasta am avut un consiliu informal la, în Danemarca. Astăzi am purtat discuția aici. Concluzia mea este că opiniile converg, că există o înțelegere comună în legătură cu ceea ce ar trebui să includă programul, ce formă ar trebui să aibă. De asemenea, avem o consultare publică ce este încă deschisă până în mai și bineînțeles că așteptăm și răspunsurile de acolo aș comenta cu o propoziție dilema care există între creșterea uh, ecologică și creșterea tradițională. Nu am discutat uh, deloc despre uh, creșterea ecologică și creșterea tradițională are limitele sale și de aceea multe din companiile de astăzi înțeleg că dacă își schimbă domeniul de activitate, dacă nu iau în considerare uh, aspectele care sunt limitate, cum ar fi apa, terenul, oceanele, ne vom, se vor confrunta cu o limită inevitabilă a dezvoltării. De aceea o economie ecologică este inevitabilă, este logică. Dacă continuăm ca până acum, în anul 2030, care nu este foarte departe în viitor, vom avea nevoie de 40% mai multă apă decât există pe globul pământesc. Acest lucru nu se poate întâmpla și nu poate să funcționeze. Unii dintre dumneavoastră ați menționat indicatori care să treacă de PIB, se spune ceea ce nu măsori nu e în considerare. Voi ține cont de ideile dumneavoastră și cred că aveți dreptate. Uh, situația de astăzi este diferită de situația de acum 10 ani, atunci când am discutat și am uh, adoptat cel de-al șaselea program de acțiune pentru mediu. Avem nevoie de legislații mai, de legi mai bune, însă avem o cunoaștere mult mai bună. Unele din lucrurile uh, de astăzi funcționează mai bine, Ehm, avem decizii care vor fi incorporate în cel de-al șaptelea program de acțiune. În ceea ce privește clima și biodiversitatea, resursele vor trebui să ehm, fie punctul focal. Ehm, nu trebuie însă să duplicăm, trebuie să ne focalizăm, să creăm viziuni pe termen lung. Mulți dintre dumneavoastră au spus că trebuie să uh, punem accentul pe aspectul urban, pe chimicale, pe aspectul internațional uh, și sunt de acord, nu există nicio problemă aici. Însă subliniez că accentul principal trebuie să fie pus pe două aspecte. În primul rând, implementarea legilor deja adoptate, uh, acolo unde am rămas în urmă, nu se va întâmpla nimic pentru a îmbunătăți natura dacă nu implementăm legislația convenită. Și Parlamentul European ar trebui să se implice foarte mult uh, să se asigure că legislația votată este implementată corespunzător. corespunzător. În, al doilea, în al doilea rând, integrare, unii o numiți coerență, aceasta ni se pare foarte importantă, ca toate politicile noastre să țină cont de faptul că trăim într-o lume interconectată și toți depindem unii de ceilalți. Bineînțeles că următoar, următorul cadru financiar multianual va trebui să pună, să aibă un accent mai corespunzător pe aspectele discutate azi Ehm, vă mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc și raportorului, în special domnului Jo Leinen, și vă mulțumesc pentru ehm, munca dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule comisar Potocnic. La finalul dezbaterii are cuvântul raportorul domnul Leinen, două minute. Da, dezbaterea ne-a arătat că în Parlamentul European există un consens în ceea ce privește un al șaptelea program de acțiune pentru mediu și mulțumesc uh, raportorilor din umbră care ne-au permis să ajungem la acest consens. Mulțumesc și domnului comisar Potocnic pentru că a luat inițiativa în comisie, pentru că nu toată lumea și-a dorit un al șaptelea program uh, pentru mediu. Și vedem acum, în urma dezbaterii din uh, Consiliul de Mediu și după dezbaterea din Parlamentul European cât de necesar este un astfel de program, și anume pentru a crea o sinteza tuturor obiectivelor și țintelor pe care ni le-am stabilit în diferitele strategii și foi de parcurs. Această sinteză, acest mesaj că amprenta ecologică a, a Europei trebuie să scadă și măsurile necesare pentru asta, e bine, acesta este mesajul principal al celui de-al șaptelea program de mediu. Aș dori să vă spun că trebuie să uh, facem cereri și uh, ministrilor de finanțe și de economie și sper că uh, la vot nu se va reuși diluarea raportului. Avem nevoie de un apel uh, către ecologizarea politicii fiscale și politicii economice, pentru că numai politica de mediu nu va atinge, nu va obține durabilitatea și asta s-a spus de către mai mulți vorbitori strategia de mediu trebuie să se regăsească și în strategia financiară. De cur în curând vom uh, dezbate planificarea financiară până în 2020. Comisia a propus ca 20% din tot bugetul să fie rezervat pentru Uh, durabilitate și pentru protecția mediului. Mie mi se pare că este un minim și cred că la negocieri putem obține mai mult. Nu se poate ca 80% să fie împotriva mediului și numai 20% să ne ajute să uh, protejăm mediul. A fost o dezbatere importantă, domnule comisar, așteptăm propunerea dumneavoastră, apoi vom trece în procedura de codecizie, o procedură foarte concretă și vă vom ajuta să uh, faceți un program ambițios. Vă mulțumesc, domnule Leinen. Cu aceasta se încheie dezbaterea. Votul are loc astăzi la uh, 12. Până atunci, suspend sesiunea.